Der Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Am uh, redeschis uh, ședința. Textele adoptate și procesele de verbale de ieri există? Sunt obiecții? Nu? Deci uh, sunt adoptate. Am uh, din partea PP-ului uh, niște cereri de numire Giovanni Lavia, Amalia Sartori, precum și Amalia Sartori, membru al delegației pentru relațiile cu Statele Unite și Fabrizio Berto, în calitatea de membru al delegației pentru relații cu India. Dacă sunt obiecții la aceste numiri, nu, sunt adoptate. Următorul punct pe ordinea de zi, uh, drepturile omului. O maximum o oră de dezbateri. Începem cu statul de drept în Rusia și, în primul rând, autorul rezoluției are cuvântul doamna Ia Consari, Un minut și jumătate. Unde este colega noastră Iacon Consari? Domnule președinte, Uniunea Europeană și Rusia sunt parteneri. În unele privințe, parteneri apropiați și chiar prieteni. Prietenii pot să fie deschiși, uh, cinstiți unii cu ceilalți și în acest moment uh, avem pe bună dreptate suntem îngrijorați în legătură cu ceea ce se întâmplă în Rusia, cu organizațiile societății civile, din punct de vedere al uh, legislației care se adoptă în această țară. Este uimitor că organizații cum ar fi Conrad, uh, Fundația Conrad Adenauer care au uh, o reputație internațională în ceea ce privește construcția democratică sunt supuse unor măsuri arbitrare din partea autorităților. Cel mai uh, îngrijorător este legislația privind agentul străin care este aplicată uh, activității acestor organizații. Acest lucru nu este în conformitate cu standardele internaționale și condamnăm acest lucru. Dialogul uh, cu Rusia în domeniul uh, drepturilor omului ar trebui să fie folosit pentru a pune în discuție aceste chestiuni, pentru a le discuta în mod aprofundat. Consiliul European ar trebui să accepte ceea ce spun uh, statele membre despre Ru uh, Rusia. Mulțumim, doamna Cornelis, în un minut și jumătate. Domnule președinte, Uniunea Europeană are un parteneriat strategic cu Rusia. Însă faptul că Uniunea Europeană a fost acuzată că sprijină o rețea de spioni în care lucrează în ONG-urile europene nu face ca relațiile să, să progreseze. Se iau măsuri împotriva minorităților, a activiștilor pentru drepturile omului. Asta nu are de a face cu modernizarea și cu stabilizarea. Și asta nu poate să ducă decât la autoizolarea Rusiei. Nu putem să oferim uh, călătorii fără vize pentru Uh, toți oficialii uh, ruși, atâta timp cât nu există o, o interdicție a vizelor pentru cei care sunt responsabili pentru moartea domnului Magnitsky. Însă, trebuie să prevenim noi cazuri de sinucideri și, um, și răpiri. Apoi, s-au luat, uh, s-au adoptat legi în Dumă uh, Uh, în această săptămână împotriva propagandei homosexuale, se spune, de exemplu. Sunt legi care încalcă dreptul la libera exprimare și creează din nou baza pentru persecuție motivată politic. În plus, încalcă legile LGBT, um, drepturile LGBT. Aceste lucruri sunt împotriva valorilor Uniunii Europene și creează practic o și mai mare părăpastie între Rusia și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Cornelison. Acum, doamna Oiuland, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit prea multe vorbe legate de uh, problemele cu statul de drept în Rusia din partea Occidentului. Am avut foarte multe summituri la care am discutat aceste lucruri. Am avut extrem de multe rezoluții din partea acestui uh, Parlament în ultimii patru ani, dar fără niciun rezultat concret. Nu s-a schimbat nimic. Dar cred că acum este momentul ca Europa să reacționeze să reacționeze la ceea ce vedem că se întâmplă în Rusia. Trebuie să reacționăm la subminarea democrației în Federația Rusă. Trebuie să adoptăm uh, legea Kaczynski uh, europeană. Aceasta ar trebui să fie reacția noastră și încă o dată vreau să solicit uh, implicarea uh, societății civile ar trebui să restabilim mișcarea Consiliului, uh, Comitetului de la Helsinki uh, pentru a sprijini uh, opoziția politică în Federația Rusă și mai ales pentru a sprijini societatea civilă care luptă pentru drepturile sale democratice și pentru drepturile sale constituționale în Federația Rusă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Oiuland. Domnul Migalski, un minut domnule președinte domnule comisar doamna cornelissen a subliniat faptul că rusia uh, a fost uh, numită ca un partener strategic al uniunii europene așa se spune în documentele oficiale. poate că ar fi bine să ne gândim dacă vrem să menținem lucrurile în acest fel dacă vrem să menținem această formulare. Este greu să ne imaginăm cum un partener strategic al Uniunii Europene uh, poate să îl ascundă pe uh, cel care uh, l-a omorât pe Magnitsky și să pună bețe în roate ONG-urilor, să persecute persoane cum este Hodorkovski. Situația drepturilor omului în Rusia se înrăutățește în mod evident. Alegerile care au avut loc acolo uh, au fost uh, alegeri nedemocratice. Cât timp o să ne mai amăgim și o să considerăm că e vorba de un partener strategic? Atâta vreme cât credem în democrație și drepturile omului, trebuie să ne punem această întrebare. Mulțumim acum pentru două minute, doamna Vergia. Mulțumesc, De la uh, distrugerea blocului sovietic, vedem că Rusia nu reușește să găsească calea democrației și de la întoarcerea domnului Putin la Kremlin, uh, lucrurile dau și mai mult înapoi. Raporturile ONG-urilor sunt uh, în mod clar ilustrative. Putem avea îndoieli legate de funcționarea sistemului juridic în Rusia. Uh, afacerea Magnitsky nu este decât un singur caz printre multe altele. Eu nu am niciun fel de îndoială. Rusia este una din țările cele mai uh, corupte din lume. Transparency International uh, o pune pe locul 33 din 160. Uh, există alte rapoarte din partea Reporterilor Fără Frontiere care iarăși uh, subliniază acest lucru. Este un climat represiv care se menține. Uh, Uh, asociațiile, ONG-urile care primesc fonduri uh, din străinătate au fost numite agenți străini. Și asta nu este decât un răspuns al lui Vladimir Putin față de, reacții, față de rolul jucat de aceste ONG-uri în viața politică. Vocabularul utilizat amintește de perioada stalinistă Premiul uh, Sakharov este unul dintre victimele clasice ale regimului și să nu uităm și victimele represiunii politice. Rusia face parte din uh, țările autoritare și nu am decât o singură întrebare având în vedere că a existat, a existat un summit între UE și Rusia, care sunt uh, succesele pe care le-am înregistrat în uh, drepturile omului? La ce servește parteneriatul între Rusia și UE în acest domeniu? Mulțumim, doamna Vergia. Domnul Lisek, un minut. comisarul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. 150 de membri circa au uh, semnat numirea unui uh, uh, numirea unui candidat pentru uh, premiul Saharov. Și e vorba de o organizație, o organizație specială cu oameni speciali, care în momentul de față este supusă unor rele tratamente uh, de către Rusia partidele politice, uh, cei care promovează drepturile omului sunt uh, persecutați. Trebuie să facem un apel la înaltul reprezentant, uh, președintele Comisiei, președintele Consiliului, să facem un apel la statele membre să uh, atragă atenția asupra dosarului drepturilor omului în toate discuțiile cu Rusia și asupra libertăților civile. Mulțumim, domnule Lisec. Acum urmează vorbitorii numele grupurilor politice. Domnul Posalt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O colegă tocmai a vorbit despre prieteni ruși pe care trebuie să îi criticăm și s-a referit, de fapt, la guvern. Prietenii mei și ai noștri din Rusia nu sunt în guvernul Putin. Sunt morți ca Magnitsky, ca și, doam- ca și doamna Politkovskaya, cu care am cooperat, sau sunt închiși undeva într-un lagăr uh, de muncă uh, în Siberia, precum domnul Kodorkovski, domnul Lebedev, sunt urmăriți ca domnul Navalny, sunt persecutați precum uh, Memorial și alte fundații, precum Fundația Conrad Adenauer și, cea Friedrich e- și Fundația Friedrich Ebert, sau sunt um, arestați precum uh, femeile de la Pussy Riot, la care doresc să mă refer. Este vorba de un regim care își combate propriul popor și să vorbim despre un parteneriat strategic pentru că ei sunt o țară mare și au materii prime, nu sunt de acord. Pentru parteneriate strategice avem nevoie de valori comune și de baze juridice comune și din acest punct de vedere trebuie să fim sinceri cu Rusia. Mulțumim, doamna Muniz de Urchisa, acum domnule președinte grupul meu este îngrijorat la fel ca și alte grupuri în ceea ce privește situația drepturilor omului în lume și în special în rusia mai ales atunci când ne gândim la clasificarea ong urilor drept agenți străini. Ne îngrijorează de asemenea și lipsa pluralismului politic și uh, tratamentele aplicate opoziției, cum uh, s-a întâmplat în cazurile Magniții și Poliscaia. Ne îngrijorează și uh, această problemă legată de propaganda homosexuală, așa cum a fost numită. Uh, nu credem că adoptarea unor rezoluții de urgență în privința Rusiei în acest Parlament este cea mai uh, bună cale de a îmbunătăți starea drepturilor omului în Rusia. Credem că ar trebui să consolidăm dialogul politic cu Rusia. Trebuie să ne folosim de summituri pentru a discuta despre drepturile omului. Ar trebui să discutăm situația drepturilor omului și apărătorilor drepturilor omului, precum și a celor care abuză de acesta, care nu se bucură cine știe ce de atenție în Rusia. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează acum pentru un minut domnul Tacula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin. Domnule președinte, sunt bucuros că pot să spun câteva cuvinte astăzi despre statul de drept din Rusia. Mă îngrijorează ceea ce se întâmplă în acea țară. De asemenea, sunt uh, bucuros că o delegație finlandeză urmărește această dezbatere. Uh, această delegație are multă expertiză în ceea ce privește Rusia și drepturile omului în această țară uh, persoanele din Rusia, indiferent de orientarea sexuală, credința religioasă, trebuie să poată să se bucure de uh, drepturi civile. Uniunea Europeană este o comunitate de valori și în Uniunea Europeană trebuie să veghem ca țările cu care cooperăm, țările cu care avem relații comerciale, să respecte drepturile omului. În adevăratul sens al cuvântului. Rusia este un partener important, așa încât uh, nu trebuie să trecem cu vederea uh, ceea ce se întâmplă acolo. Trebuie să transmitem un semnal clar că drepturile omului trebuie să fie respectate. Mulțumim, domnule Tacula. Urmează acum domnul Cernețchi. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt unul dintre cei care a semnat această rezoluție și consider că memorial ar trebui să primească premiul Nobel pentru pace. Cred că există două Rusii. Merită să vorbim despre amândouă, însă trebuie să ne gândim că una dintre aceste Rusii, Rusia statului, este una care utilizează în mod consecvent violența, care încalcă drepturile omului, iar cealaltă Rusie pare să fie o Rusie slabă, slabă și prin lipsa noastră de acțiune și prin inerția Uniunii Europene. Majoritatea statelor uh, membre ale Uniunii Europene uh, au o morală dublă. Aleg state în care există încălcări ale drepturilor omului și critică numai unele dintre ele, dar pe altele nu, pentru că uh, vor să facă comerț cu ele. Mulțumim, domnule Cernețchi. Domnul Batten, un minut. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există stat de drept în Rusia. Guvernul rus este un regim de gangster care uh, exportă cu succes uh, lipsa statului de drept și în Occident. În 2006, agenția statului rus l-au uh, ucis pe Alexander Litvinenko ca reacție față de terorism. Uh, David Cameron și-a încălcat promisiunile anterioare de a încerca să descopere ce s-a întâmplat și a făcut o înțelegere cu președintele Putin. Uh, Guvernul britanic uh, ascunde informații esențiale care demonstrează implicarea statului rus în acest asasinat. Rusia asasinează oamenii pe străzile din Londra și guvernul britanic este de acord să închidă ochii. Aplicarea legii în Rusia este doar o crimă organizată. Orice fel de cooperare cu Rusia în probleme de securitate sau în probleme juridice ar trebui să fie uh, să nu mai existe atâta vreme cât acolo nu există un stat de drept. Mulțumim, domnule Betten. Urmează acum ceilalți vorbitori înscriși. Domnul Preda acum. Mulțumesc mult, domnule președinte. Doamna Muniz spunea mai devreme că poate nu e o soluție bună aceea de a discuta

tentația statului de drept în rusia sau nu? mulțumesc. mulțumim domnule preda. urmează acum pentru un minut domnul howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit uh, în această cameră despre necesitatea de a promova drepturile omului atunci când discutăm uh, cu partenerii noștri și am numit uh, Rusia. Sigur, acolo asistăm la o înrăutățire a situației și cerem abrogarea legii privind agenții străini Uh, pentru că organizații uh, ca Memorial sunt uh, astfel privite ca spioni. Trebuie să vedem cum putem să ne menținem dialogul cu Rusia, cu societatea civilă și nu putem să ne dăm la o parte sunt de acord cu toți cei care uh, susțin necesitatea de a nu se face discriminări pe uh, bază sexuală. Au fost uh, trei uh, crime în mai uh, care uh, susțin acest lucru. Mulțumim, domnule Howitt. Acum domnul Sonic, un minut. Rosja, która wydała zarówno ludzi wybitnych... Mulțumesc, domnule președinte. Rusia este o țară care ne-a dat pe Zaharov și Solzhenitsyn, dar și pe bolșevici și pe Stalin. Nu își poate apăra proprii cetățeni. Statul își construiește propriul aparat de represiune. Statul nu se poate descotorosi de bagajul stalinismului. Statul se teme de cetățenii liberi Solzhenitsyn, Saharov au fost sursă de mândrie pentru Rusia, dar în zilele astea uh, vorbim despre activiștii de la Memorial și despre jurnaliștii independenți care reprezintă mândria Rusiei. Statul încearcă să-i discrediteze ca fiind trădător de țară și agenți străini. Trebuie să ajutăm Rusia să-și depășească complexele Trebuie să spunem, Rusia ești o țară minunată, dar dacă vrei să devii extraordinară, trebuie să nu mai uh, distrugi opoziția. Da, imediat termin, domnule președinte. Nu trebuie să-ți persecuți oamenii. Mulțumim, domnule Sonic. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Landsbergis, doriți să-i adresați o întrebare domnului Sonic. Remarcă, aici. O scurtă remarcă. Dacă dorim într-adevăr un dialog cu Rusia, primul pas ar fi să corectăm titlul. Domnule Landsbergis, avem um, cartonașul albastru care înseamnă o întrebare uh, vorbitor, uh, adresată unui vorbitor. Dacă doriți să interveniți la, la intervențiilor spontane, la intervențiile spontane puteți să vă înscrieți. Bun, o întrebare către domnul Sonic. Eh, e o întrebare. Dacă privim lucrurile serios, într-o asemenea dezbatere, titlul nu este corect atunci. Eh, din statul de drept, eh, care nu există în Rusia și regimul autoritar din uh, Rusia, care ar fi mult mai potrivit. Domnule Sonic. No, zgadzam się z Landsbergisem, że tytuł mógłby być... Sunt întru totul de acord cu domnul Landsbergis. Titlul ar fi putut să fie mai drastic, dar oricum ne, pune, ne dă posibilitatea să dezbatem lucrurile. Sonic, Mulțumim, domnule Sonic. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Sunt destule multe persoane înscrise la cuvânt. Aș, um, aș vrea să iau pe toată, să permit tuturor să intervină. Probabil mai târziu va trebui să respectăm mai bine timpul. Mulțumesc. În ceea ce privește spune doamna Isaia. Este important să vorbim despre statul de drept cu Rusia, pentru că Rusia este un partener strategic. Valorile europene trebuie să fie apărate, fie că este vorba de Europa sau uh, partenerii noștri strategici. Doresc să atrag atenția la evoluții legislative recente din Rusia. Rusia a început să eticheteze organizații neguvernamentale ca agenți străini. ONG-urile uh, se pot chiar înscrie într-un registru al agenților străini, dar dacă nu fac asta, uh, primesc o amendă substanțială. Sper că această acest subiect este sus pe ordinea de zi a Uniunii Europene. Mulțumim. Nu voi mai accepta intervenții pentru intervențiile spontane și am să îi rog pe toți cei care intervin să își respecte timpul de vorbire. Domnul Romeva Irueda. Mulțumesc. Situația din Rusia este sistematică față de problema, este simptomatică față de problema sistematică a lipsei statului de drept în Rusia. Uh, libertățile individuale au fost uh, subminate și foarte îngrijorător pentru noi este legislația care a fost adoptată în ceea ce privește propaganda homosexuală, ceea ce va duce la o creștere a violențelor împotriva acestui grup minoritar. Și mai greu de înțeles este faptul că autoritățile nu au făcut absolut nimic să împiedice această legislație discriminatorie și să interzică acest uh, tip de uh, acțiuni. Tocmai de aceea, în textul pe care îl vom vota, vreau să existe o cerere specifică de a solicita Dumei uh, să înceteze să mai adopte astfel de legi. Din păcate, acest, această precizare nu a fost inclusă, dar că, din punctul meu de vedere este foarte importantă. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Romevei Rueda. Colegul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre statul de drept în Rusia. Și nu putem să nu menționăm uh, data de 10 aprilie 2010, când președintele uh, Kaczynski, președintele Poloniei, a fost omorât. În ciuda a numeroase cereri Rusia refuză să predea ce a mai rămas din avion, și anume cutiile negre. Iar acest lucru îngreunează în mod serios uh, ancheta din Polonia. Autoritățile ruse au avut tot timpul să-și uh, facă propria anchetă și refuzul de a preda uh, Uh, dovezile nu este în conformitate cu principiile statului de drept și obiectez. Mulțumim, domnule Iasloviețca, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni a avut loc s-au luat măsuri din ce în ce mai dure din partea autorităților ruse. Iar uh, și am văzut că la vecinii noștri se întâmplă lucruri care ne îngrijorează. Din ce în ce mai des auzim că Rusia a devenit un stat autoritar în care nu există loc de independență politica internă a Rusiei obligă Uniunea să își schimbe poziția față de această țară. Vedem că Kremlinul nu își respectă angajamentele pe care și le-a luat. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe sprijinirea cetățenilor și a societății civile. Mulțumim, doamnei Asloviețca. Domnul Kelly. Uh, Domnule președinte, nu este prima oară când uh, vorbim despre Rusia. Fără îndoială, foarte mulți uh, oameni sunt suspicioși și bănuitori că lucrurile nu merg așa cum ar trebui în Rusia în special în ceea ce privește, ceea ce îl privește pe Putin și pe colegii lui. Aceștia nu respectă cine știe ce drepturile omului, uh, libertățile civile și este inutil să ne mai gândim, pentru că am tot citit uh, nenumărate articole despre ce se întâmplă acolo. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție mult mai puternică și trebuie să continuăm negocierile cu Rusia. Și trebuie să acordăm prioritate libertății cetățenilor și drepturilor omului, precum și unor discuții deschise și transparente. Mulțumim, domnule Kelly. Doamna Corhola acum. Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä sekä useiden YKn ihmisoikeussopimusten în calitate de membru al OSCE și semnatar al multor convenții ale Națiunilor Unite, Rusia trebuie să respecte principiile statului de drept și libertăților fundamentale. Procesele care au avut loc recent în Rusia sunt o sursă de îngrijorare. A fost menționat Magnitsky, uh, Hodorkovski și Politkovskaya în proiectul de rezoluție. Însă acestea sunt numai câteva exemple uh, în care se arată cum Rusia încalcă uh, principiile statului de drept. Societatea civilă din Rusia suferă uh, de asemenea homosexualii, uh, felul în care sunt tratați constituie o discriminare. Rusia este un partener comercial important al Uniunii Europene, așa încât reprezentantul nostru Ashton ar trebui să ridice această problemă. Mulțumim. La final, doamna Tunund Hohenstein. Mulțumesc, domnule președinte. Este bine că avem această rezoluție și că ne concentrăm asupra uh, drepturilor omului, pentru că fără ele nu există societate civilă. În aceste organizații care, organizează, care acționează internațional, de fapt, aceste organizații se, se referă la aspecte supranaționale, la fel ca și memorial. Aceste organizații fac o treabă foarte bună și sunt acuzate de a fi agenți secreți. Este o calomnie. Li se, se, pune, se pun bețe în uh, roate uh, societății civile. Stalin Goebbels, dar și Stalin au spus că o minciună repetată suficient de mult devine adevăr. Iar aici se întâmplă ceva similar. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Tunut Hohenstein. Se încheie cu aceasta procedura intervențiilor spontane. La final, domnul comisar Lewandowski. Domnule președinte, stimați deputați, această rezoluție și această dezbatere ilustrează în mod clar îngrijorările crescând ale Uniunii Europene în ceea ce privește situația drepturilor omului în Federația Rusă vorbim despre uh, situația generală, cât și despre cazurile individuale menționate astăzi aici, subiecte care au fost ridicate de nenumărate ori de înaltul uh, reprezentant, reprezentant domnul Ashton. Da, trebuie să recunoaștem că în ultimele luni am fost martorii unei deteriorări a contextului în care societatea civilă operează în Rusia. În special, acest lucru se întâmplă printr-un set de legi noi, quasi legale. Scopul lor comun în ceea ce, uh, ale, ale acestor legi referitoare la uh, propaganda homosexuală și la agenții străini și așa mai departe, uh, par să fie uh, divizarea uh, activității uh, opoziției politice. Și noi ne-am exprimat îngrijorarea cu hotărâre atât în public cât și bilateral. Și Problema este că instanțele și autoritățile de aplicare a legii din Rusia apar incapabile să-și îndeplinească independent uh, îndatoririle în multe cazuri. Există foarte multe cazuri care ajung uh, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Raportorul special al ONU a spus, după vizita sa recentă în Rusia, că Federația Rusă ar trebui, ar trebui să ia măsuri specifice pentru a garanta independența uh, sistemului juridic și pentru a apăra pe judecători de orice fel de influență politică în luarea de decizii. Aceasta este uh, părerea noastră. În următoarele luni, uh, uh procedurile juridice în uh, aproximativ 12 uh, cazuri se vor finaliza la fel și cazul postum împotriva domnului Magniții. Uh, instanța Supremă va analiza situația uh, procesului Hodorkovski, dar noi ne-am uh, exprimat clar punctul de vedere și am avut ocazia să discutăm în detaliu aceste subiecte în consultările de pe 17 mai. UE va continua să monitorizeze cu atenție aceste cazuri. Statul de drept ar trebui să fie și este un domeniu prioritar în parteneriatul nostru de modernizare cu Federația Rusă. În momentul de față aplicăm proiecte care ar putea să ajute împreună cu Consiliul Europei pentru a sprijini înființarea unui sistem uh, de apel Uh, de recurs în uh, Federația Rusă. Noi suntem pregătiți să lucrăm cu Federația Rusă în acest sens și inclusiv uh, în ceea ce privește independența sistemului juridic. Credem că asemenea proiecte au potențialul de a consolida mediul juridic îmbunătățind astfel situația socială. Suntem pregătiți să colaborăm cu Rusia în asemenea proiecte pe viitor și vom continua să ne exprimăm în mod clar îngrijorările atunci când apar uh, asemenea probleme, chiar și în public dacă este necesar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule comisar Lewandowski. La final pot să vă spun că s-au depus șase uh, propuneri de rezoluție. Dezbaterea s-a finalizat. Votul va avea loc după cele